Continuăm uh, lucrările noastre. Primul punct pe ordinea de zi din această dimineață este dezbaterea comună asupra a trei rapoarte foarte importante. Un raport privind piața internă și protecția consumatorilor. Primul raport este raportul doamnei Tunun Hohenstein privind graficul de performanță al pieței interne, apoi raportul HED privind protecția consumatorilor și, în fine, raportul Bușoi privind Solvit. A dar, entonces, la palabra a los ponentes, cada Acum vom da cuvântul raportorilor. Fiecare dintre ei va avea patru minute pentru a-și prezenta raportul. Doamnelor și domnilor raportori, Veți mai avea de asemenea și două minute la sfârșitul dezbaterilor pentru a răspunde sau pentru a reacționa la cele ce vor fi spuse și dacă, evident, uh, nu folosiți decât 3 minute din cele 4 minute inițiale, uh, la sfârșit veți avea, evident, uh, acest minut pentru a-l utiliza. Așadar, dau acum cuvântul doamnei Tunun Hohenstein, care ne va prezenta raportul său. Vă rog, doamnă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Mă bucur că pot uh, prezenta uh, cel de-a 19 grafic de performanță care a fost uh, prezentat în iulie anul trecut. Documentul arată că lucrurile se îmbunătățesc în ce privește implementarea țintelor pieței comune. Uh, țintele au fost adoptate de șefii de stat și de guvern pentru a se asigura că deficitul de implementare a directivei nu depășește 1%. Totuși, numărul uh, directivelor care au fost implementate acum cel puțin într-un stat membru e destul de semnificativ. Uh, vorbim despre mai mult de 100 de directive care au legătură cu piața comună și mai mult, cel puțin 22 directive au fost implementate în perioada de 2 ani de după data de transpunere. Statele membre trebuie să facă mai multe eforturi pentru a se asigura că piața unică este o sursă de beneficii pentru toți cetățenii statelor membre. Astăzi, eh, prezentând acest raport, mă gândesc deja la următorul grafic de performanță care indică o îmbunătățire a situației. Deficitul de transpunere scade la 0,7%. Până acum e cel mai bun rezultat pe care l-am avut și este clar, vizibil, că eforturile Comisiei Europene au avut drept rezultat o mobilizare mai puternică a statelor membre și putem să felicităm Comisia Europeană pentru acest efort susținut. Avem și mai multe vești bune. Fragmentarea, indexul de fragmentare a pieței a căzut de la 6 la 5%, Totuși, 74 de directive rămân neimplementate cel puțin într-un stat membru al Uniunii Europene și rezultatul este că există în continuare bariere care afectează piața internă și sunt în, detriment, în detrimentul consumatorilor și antreprenorilor. Trebuie să scăpăm de aceste bariere, de aceea propun ca toate entitățile responsabile de implementarea legislației europene să coopereze într-un mod mai strâns. Propunem să se organizeze un forum anual al pieței unice care să adune statele membre, instituțiile, parlamentele naționale, precum și reprezentanții sectorului de afaceri și al consumatorilor. Un astfel de forum ar fi o bună ocazie pentru a face schimb de bune practici și, de asemenea, va putea să stabilească o strategie de rezolvare și de eliminare a tuturor barierelor încă existente. Pentru a elimina aceste bariere, cerem ca criteriile pieței uh, interne să fie aplicate de către Comisie la fiecare uh, nouă legislație pentru a ne asigura că noua legislație nu afectează libertățile de bază ale Uniunii Europene. De asemenea, este extrem de important ca cetățenii să înțeleagă și să știe cum operează piața internă, piața unică, să nu uităm că până la urmă această piață internă a fost creată pentru cetățeni, pentru consumatori. Comisia noastră cere ca graficul de performanță al pieței interne să se publice la același timp cu, în același timp cu uh, uh, graficul de performanță al uh, satisfacției consumatorului. Mai mult, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine la acest raport și vă invit să, raportați, să votați în favoarea acestui raport. Cred că el va contribui la o implementare mai eficientă a legislației privind piața internă. Ca rezultat, cetățenii Uniunii Europene se vor confrunta cu mai puține bariere și ea va contribui la dezvoltarea uh, economiei europene. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să dau cuvântul următorului raportor, timp de 4 minute, doamna Ana Mulțumesc foarte mult, președinte. Întâi de toate aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au ajutat în cadrul unei cooperări foarte fructoase referitoare la graficul de performanță. Sunt încântată de faptul că în Comisia pentru Piața Internă am adoptat un raport sprijinit de majoritatea voturilor. În ceea ce privește drepturile consumatorilor, dorim ca piața internă să funcționeze în totalitate și în mod adecvat și suntem foarte bucuroși de faptul că avem un, comision, un comisar care se va ocupa exclusiv de aceste subiecte lucru care va aduce progrese uh, pe subiectele legate de protecția consumatorilor. Cred că graficul de performanță pentru consumatori este un instrument foarte important. Știu că doi comisari se vor ocupa uh, de aspectele legate de protecția consumatorilor și Așteptăm uh, cu um, mare deschidere colaborarea cu Comisia. Articolul 12 din Tratatul de la Lisabona spune că atunci când se elaborează și implementează politici, trebuie să fie avut în vedere protecția consumatorilor. Un pas important pentru această protecție a fost realizat prin acest lucru și sigur îl voi lua în considerare în activitatea viitoare. Cred că graficul de performanță este unul dintre multele instrumente disponibile pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne și cred că perspectivele pe care le oferă sunt cu atât mai interesante cu cât avem de-a face cu așteptările cetățenilor, cu problemele pe care le au și cu dorința de a îmbunătăți piața internă în avantajul consumatorilor. Dacă avem în vedere o analiză a pieței, trebuie să avem în vedere prețurile, trecerea de la un furnizor la altul, siguranța, satisfacția uh, mm. clienților și așa mai departe. Trebuie să continuăm îmbunătățirea unor astfel de indicatori și, de ce nu, să convenim asupra unor indicatori noi. Trebuie să avem în vedere anumite priorități atunci când uh, elaborăm concluziile și stabilim care sunt analizele necesare și trebuie să ne asigurăm că există suficient timp pentru ca uh, graficul acesta de performanță să evolueze, să ajungă la faza de maturitate, fiindcă acum este într-o fază incipientă. Avem de-a face cu faptul că de regulă, problemele consumatorilor sunt legate nu de bunuri, ci de servicii și când trec la un alt furnizor pot ajunge la o creștere de preț lucruri de nedorit. Deci trebuie să identificăm barierele în calea funcționării pieței care îi fac pe consumator să-și piardă încrederea. Legislația trebuie să fie pusă în aplicare în mod eficient și trebuie să facem ceva și cu privire la căile de recurs pentru a ne asigura că piața funcționează așa cum trebuie. De asemenea, există multe discrepanțe între statele membre și o, um, oportunitatea pentru identificarea acestor căi de atac poate să fie cu mult îmbunătățită. Trebuie să avem uh, o carte verde referitoare la acest subiect. În ceea ce privește monitorizarea pieței, aceasta este o precondiție pentru a crește încrederea consumatorilor. Monitorizarea la nivel european este departe de a fi un proces uniform. Există mari diferențe între statele membre în ceea ce privește monitorizarea pieței și de numărul de inspectori care lucrează în acest domeniu. autoritățile Comisiei trebuie să-și dubleze eforturile pentru a se asigura că există un sistem de protecție bun, că consumatorii au încredere și că pot să folosească toate oportunitățile oferite de o piață unică. De aceea spun că trebuie să existe instrumente adecvate de monitorizare care să ducă la creșterea încrederii consumatorilor și cred că răspunsul Comisiei este vital din acest punct de vedere, dacă dorim uh, redresarea economică. Acum urmează al treilea raportor, domnul Bușoi. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule președinte de ședință, dragi colegi, domnilor comisari doresc să mulumesc în primul rând celor cu care am avut ocazia să lucrez pe raportul solvit secretariatului comisiei imco tuturor raportorilor din umbră precum i celorlali colegi care i au manifestat interesul pentru acest dosar i care au avut o contribuie importantă la rezultatul final. solvit este o reea care oferă soluii în formare problemelor care pot apărea din cauza implementării necorespunzătoare a legislaiei privind piaa internă. este o inovaie deosebit de utilă pentru consumatorii europeni i întreprinderile din uniunea europeană în vederea obinerii beneficiilor pe care legislaia europeană li le aduce. avem deseori probleme de implementare a legislaiei europene privind piaa internă iar solvit mi se pare o alternativă viabilă la calea judiciară tribunalele fiind i aa aglomerate cu tot felul de cauze diferite. nu putem trece cu vederea faptul că solvit se confruntă cu un număr de cazuri în cretere constantă i că din acest punct de vedere este oarecum victima propriului succes pentru ca solvit să poată oferi asistena de calitate cetăenilor i întreprinderilor din uniunea europeană e necesar ca în acele centre solvit care nu dispun de personalul necesar acesta să fie suplimentat. suplimentarea trebuie să se facă în mod raional i controlat inând cont de populaia ării i de numărul anterior de cazuri cu care centrul s a confruntat în trecut. această analiză trebuie făcută pentru a suplimenta personalul exclusiv acolo unde este realmente nevoie bineîneles că suplimentarea personalului solvit implică i nite costuri. raportul invită statele membre să recurgă la toate mijloacele disponibile pentru finanarea suplimentării personalului inclusiv la modalităile alternative de finanare. o altă axă a acestui raport este promovarea reelei solvit pe care personal i cred că toi sunteți de acord cu mine o consider de o importană majoră apelând la solvit imm urile pot economisi sume importante pe care să le investească în alte domenii generatoare de cretere economică i mai utile pentru dezvoltarea acestora decât asistena juridică de care ar avea nevoie pentru soluionarea unor probleme iar în ceea ce privete consumatorii individuali solvit le oferă acestora avantajul evitării procedurilor judiciare lungi i costisitoare însă pentru a beneficia de avantajele solvit cetăenii i întreprinderile trebuie în primul rând să cunoască eficiena reelei. de aceea consider că ar trebui să avem o implicare activă atât a autorităilor naionale cât i a comisiei europene i a membrilor acestui parlament pentru promovarea solvit. mijloacele sunt multiple de la mass media la campanii de informare organizate de statele membre până la crearea unui portal unic solvit de asemenea serviciile publice care se ocupă de implementarea legislaiei europene în domeniul pieei interne ar putea desemna un responsabil pentru comunicarea solvit ceea ce din nou ar spori eficiena reelei i ar contribui la promovarea ei. în calitate de deputai europeni putem lua noi înine iniiativa promovării solvit i putem contribui la sensibilizarea colegilor notri la nivelul parlamentelor naionale. schimbul de bune practici între statele membre în ceea ce privete promovarea solvit i soluionarea problemelor de funcionare a acestei reele este un alt element pe care prezentul raport îl încurajează puternic. astfel ideile bune pot fi difuzate i aplicate la nivel european în beneficiul tuturor. în fine nu putem să ignorăm faptul că uneori solvit se confruntă cu numeroase cazuri care nu sunt de competena sa sau care sunt deosebit de complexe i cer soluii pe alte căi. petiiile adresate comisiei pentru petiii a parlamentului european pot fi o soluie pentru acele cazuri care sunt prea complexe pentru a fi rezolvate la nivelul solvit de aceea una dintre propunerile acestui raport este ca portalul solvit să facă trimitere la website ul comisiei pentru petiii a parlamentului european precum i către comisiile de specialitate din parlamentele naionale. acestea sunt doar câteva dintre ideile pe care se bazează raportul solvit. consider că aceste propuneri au capacitatea de a îmbunătăi funcionarea reelei în vederea unei asistene de calitate oferite consumatorilor i întreprinderilor. solvit are un potenial enorm trebuie să analizăm însă continuu performanele acestuia pentru a valorifica la maxim potenialul. vă mulumesc mult! Mulțumesc. Urmează cei doi comisari, dar încă cei trei raportori au luat cuvântul deja. Începem așadar cu domnul Barnier. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Mi se pare foarte important mai întâi faptul că mă aflu aici împreună cu colegul meu John Daly pentru a vă răspunde la întrebări și pentru a vă informa în legătură cu gradul de implementare a acestor diferite instrumente Uh, în viața mea politică, domnilor și domnilor, adesea am constatat că uh, efectele de follow-up uh, sunt la fel de importante ca și efectele pe care le obții atunci când anunți un lucru. De aceea mi se pare că e foarte important să avem uh, instrumente care să evalueze implementarea concretă și sinceră a textelor pe care le votăm. De asemenea, cred că pentru a putea acționa corect trebuie să înțelegi corect și de aceea uh, raportorii s-au aplecat asupra acestei chestiuni cu multă vigilență și în mod foarte calitativ și vreau să mulțumesc foarte sincer uh, doamnei uh, Tunan Hohenstein și domnului Bușoi pentru chestiunile care mă privesc direct, dar și doamnei Head pentru calitatea raportelor lor. Despre ce vorbim? Uh, vorbim despre piața internă și am spus aseară, destul de târziu aseară în acest semiciclu, că în momente de criză și de dificultate, cum este cel pe care îl traversăm, nu putem să ne permitem să nu utilizăm tot potențialul pe care îl avem. Dacă piața internă, marea piață europeană ar funcționa normal așa cum ar trebui, am putea câștiga Uh, noi înșine între 0,5 și 1,5% de creștere economică suplimentară. În acest moment nu putem să ne permitem să pierdem această oportunitate. Deci trebuie ca piața internă să funcționeze complet în toate, dimensiuni, în toate dimensiunile sale și uh, aceasta este uh, sarcina pe care mi-a în, în, încredințat-o președintele Barroso sub controlul dumneavoastră, evident. Și de aceea mi se pare atât de important acest instrument cum Solvit și mi se, poate, mi se pare foarte important ca el să funcționeze bine. Cred că uh, John Daliva spune aceleași lucruri privind uh, uh, alte chestiuni importante legate de protecția consumatorilor. Doamna Tunun Hohenstein a reamintit uh, veștile bune și veștile mai puțin bune pe care le aduc acest grafic de performanță. Există un deficit de uh, uh, transpunere. E vorba de 1521 de texte, de reglementări care au legătură cu piața internă. E o cifră considerabilă. Astăzi, deficitul de transpunere este cel mai redus uh, din istoria noastră și este o veste bună. Trebuie să le mulțumim tuturor celor care în statele membre sau în regiuni uh, au responsabilitatea transpunerii acestei uh, directive și eu vreau să mulțumesc colaboratorilor mele din uh, DG uh, Piața Inter- Internă. Dar importantă este calitatea transpunerii. Uh, calitatea nu este încă satisfăcătoare și trebuie să colaborăm uh, Uh, și cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale, cu funcționarii din fiecare stat membru pentru a repara acest lucru. Când v-am spus uh, Uh, la audierile din Parlament că voi face vizite. Uh, trebuie să vă spun că am început de, deja acest lucru, merg în toate cele 27 de state membre și vreau să mă întâlnesc nu doar cu ministrii competenți, ci și cu uh, persoanele responsabile de transpunerea directivelor privind piața internă sau de elaborarea acestor grafice de performanță sau pentru funcționarea Solvit, așa cum a spus domnul Bușoi. Iată de ce vreau să-i spun doamnei Tunun Hohenstein că sunt de acord cu această idee a unui forum Cred că e o idee foarte bună, trebuie să punem oamenii la oaltă. Am, uh, uh, avem posibilitatea să facem acest lucru împreună cu Parlamentul European, cu Parlamentele Naționale, cu Comisia, pentru a împărtăși bunele practici, pentru a face evaluări. Cred în mod fundamental în utilitatea acestei idei de a îi pune la oaltă pe responsabili și a zice mai, de, mai degrabă că e vorba de un contract decât de o constrângere, pentru că trebuie să avem încredere și să colaborăm. În ce privește Solvi, domnul Bușoi a reamintit importanța acestui instrument care începe să funcționeze bine. Avem astăzi 1500 de cazuri care au fost uh, tratate, uh, abordate prin uh, mediere prin, și li s-a dat o rezolvare, cazuri ale unor cetățeni, dar și ale multor IMM-uri și Uh, ceea ce a permis acestora să facă economie de bani și de timp, astfel cetățenii, consumatorii, uh, întreprinderile sunt plasați în miezul pieței unice și evită proceduri prea grele și complicate Uh, pentru a-și rezolva dificultățile care rezultă din uh, implementarea unei anumite prevederi a pieței interne. Iată care este spiritul care animă uh, Serviciul de Asistență pentru Servicii de Piață Unică, SMAS, care este menit să ofere servicii de mai bună calitate cetățenilor și întreprinderilor și uh, să permită o apropiere între activitatea diferitelor servicii, formularea unei linii comune între Solvit și SMAS. Uh, cum s-a sugerat de către raportorul, cred că putem, sub controlul lui John Daly, să facem un efort, ar trebui să facem un efort pentru a prezenta toate aceste rezultate, toate aceste comunicări în același moment, să le punem la oaltă, să le coordonăm mai bine uh, toate aceste instrumente de implementare a directivelor legate de piața internă. Și sunt absolut de acord pentru această mai bună coordonare și vreau să vă confirm angajamentul meu personal pentru utilizarea mai eficientă a acestor instrumente care se referă la aplicarea peste 1500 de directive legate de piața internă. Vă mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule Barnier. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului John Daly, domnul comisar uh, Daly. Ieri, uh, domnia sa a abordat uh, pentru prima dată temele importante ale uh, drepturilor femei și drepturilor egale și acest subiect este la fel de important. Domnule Dale, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Onorabili membri, voi comenta pe marginea raportului, raportelor, de fapt, referitor la aceste chestiuni importante pentru piața de consum graficul de realizări și, în general, pachetul uh, legat de protecția, protecția consumatorului prezentat de doamna Hen, care îi mulțumesc. Politicile de consum și de protecția consumatorilor stau în centrul provocărilor legate de consumatori cu care ne confruntăm astăzi. Totul are legătură cu oamenii. Consumatorii informați și responsabilizați contribuie la informare și la competitivitate însă cel mai important este să facem ca piața internă să funcționeze pentru consumatori. Acesta este asul nostru din mânecă în încercarea noastră de a rediscuta, de a ne, de a relega de cetățenii noștri. Colegiul Comisarilor va coopera prin diferitele portofolii pentru a se asigura că normele adoptate se traduc în beneficii practice pentru consumatori. Prietenul meu este aici astăzi, domnul Barnier, și acest lucru arată că vom coopera îndeaproape în viitor și că asta va constitui practica noastră de lucru. Dimensiunea consumatorului va fi dezvoltată în toate portofoliile și vom adopta puncte de reper pentru a măsura progresul sau lipsa acestuia. Graficul de realizări reprezintă un sistem de alarmă care ne anunță când piața internă își dezamăgește consumatorii. Graficul de realizări monitorizează și progresul și se vizează consumatorii, IMM-urile și vânzătorii cu amănuntul. Ne arată dacă statele membre fac ceea ce trebuie pentru a pune în aplicare legislația în acest domeniu și pentru a informa și responsabiliza consumatorii. În ceea ce privește executarea, Salut faptul că Parlamentul împărtășește părerea Comisiei în legătură cu importanța de a le da oamenilor în practică drepturile pe care au pe hârtie, teoretic. Și trebuie să mai facem multe în acest sens. Comunicarea din iulie 2009 ne-a ajutat să identificăm căi de a face punerea în aplicare mai eficientă și mai consecventă pentru cuprinsul UE. Acum trebuie să traducem aceste chestiuni teoretice în măsuri practice. Am putea să creștem eficiența rețelelor noastre transfrontaliere, în primul rând. Trebuie să trimită mesaje puternice comercianților și anume că nu există un paradis sigur în Uniunea Europeană de unde se, unde se pot ascunde. Trebuie să punem accentul și pe cooperare, îndoseb cu autoritățile din țările terțe. Cei care pun în aplicare legea trebuie așadar să dispună de resurse și de personal. Și în astfel de situații de criză economică există presiune din acest punct de vedere. Însă dacă nu punem în aplicare, legi, în aplicare legislația referitoare la protecția consumatorilor, avem o economie falsă. Trebuie să încurajăm competiția în legătură cu prețurile, trebuie să stimulăm competitivitatea în beneficiul consumatorilor, dar și în beneficiul economiei europene și Comisia și Parlamentul ar trebui să lucreze împreună pentru a se asigura că acest mesaj este transmis în mod clar în statele membre. Intenționăm să continuăm și munca de stabilire a rețelelor de coordonare. Însă acest lucru ne-a arătat că combinarea soluțiilor naționale nu este suficientă e nevoie de o soluție europeană. Trebuie să explorăm uh, temeiul juridic din tratat pentru a consolida protecția consumatorilor, îndeosebi în ceea ce privește cons uh, consolidarea prerogativelor Comisiei. Vom face acest lucru și vom merge pe această cale dacă suntem convinși că acest lucru va aduce o plusvaloare reală la nivel național. În ceea ce privește soluționarea disputelor, mecanismele alternative pot uh, să ofere o soluție mai puțin costisitoare pentru întreprinderi și consumatori. Avem de-a face și cu procesul colectiv și împreună cu domnul vicepreședinte Munia și cu doamna Reding, sper că vom ajunge la soluții adecvate din acest punct de vedere și mă sprijin pe sprijinul dumneavoastră pentru a mă asigura că va exista sprijin și post-2030 când expiră 2013, când expiră actualul program. De asemenea, trebuie să livrăm în mod constant un grafic de realizări și cred că împreună vom putea face față provocărilor de astăzi și de mâine, că vom avea un parteneriat pentru a ne asigura că piața internă face față provocărilor. Mulțumesc, domnule comisar. Pentru un minut are cuvântul domnul Busutil, care vorbește în numele Comisiei PETI. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei PETI am pregătit un aviz referitor la rețeaua Solvit doresc să-mi ofer sprijinul total, fiindcă este un instrument excelent care ajută cetățenii care au probleme. Însă aș vrea să mă refer la un aspect important, și anume nevoia unei cooperări complete între toți factorii interesați, care trebuie să contacteze cetățenii. Ce pot face cetățenii în caz că au probleme? Pot veni în Parlament să se adreseze Comisiei și articolul 149 din tratat dă Comisiei acest drept, deci cetățenii se pot adresa Comisiei noastre și cu plângeri se pot adresa rețelei Solvit sau Ombudsmanului. Însă, acest lucru dă naștere la multe confuzii și Cetățenii care au probleme nu știu de fapt cui să se adreseze pentru ajutor și de aceea în numele Comisiei pentru Petiții solicit o mai bună cooperare între toate instituțiile astfel încât cetățenii să știe exact cui trebuie să se adreseze pentru ajutor. Mulțumesc, domnule Busutil, mulțumesc pentru concizie și acum trecem la vorbitorii care vor lua cuvântul în numele grupurilor politice. Am să, da, am să dau în primul rând cuvântul doamnei Roitova, care vorbește în numele grupului PP. Aveți cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnilor comisari, portarul Solvit funcționează deja de 8 ani și 83% din plângerile cetățenilor au fost abordate prin acest sistem, fiindcă acestea au de regulă de a face cu aplicarea incorrectă a legislației europene. Acest lucru ne-a permis să economisim în jur de 320 de milioane de euro. Însă problemele continuă să persiste în ceea ce privește proasta implementare. Peste 100 de directive nu au fost bine implementate, un element esențial. Apoi, Solvit nu este utilizat în mod suficient. De exemplu, în Republica Cehă, doar 7% din companii cunosc existența Solvit. Și avem nevoie de un sistem de formare și de informare pentru ca oamenii să fie um, informați cu privire la existența acestui sistem. Și trebuie să fie folosite resursele din statele membre pentru a, pentru a face ca acest sistem să funcționeze mai bine. De asemenea, Solvit trebuie să fie conectat cu acest ghișeu unic și cu companiile de consultanță pentru a funcționa și mai eficient decât în prezent. Comisia trebuie să efectueze o analiză a problemelor cu care s-au confruntat toate statele membre în ceea ce privește funcționarea sistemului Solvit și acest lucru ar putea să îmbunătățească nivelul de utilizare a serviciilor Solvit în statele membre. Sunt sigură că acest uh, raport va fi adoptat și vreau să mulțumesc domnului raportor. Mulțumesc domnului Roitova și acum în numele socialiștilor și democraților, două minute, doamna Gebhardt. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe... Doamnelor și domnilor, stimați comisari, astăzi discutăm despre piața internă, protecția consumatorilor și mobilitatea persoanelor în Uniunea Europeană. Despre asta vorbim atunci când vorbim despre aceste trei instrumente. Și aș vrea să mă refer la aceste trei subiecte. Cred că discutarea lor uh, la oaltă prezintă un mare avantaj pentru că drepturile consumatorilor, drepturile angajaților și drepturile uh, întreprinderilor nu sunt uh, o contradicție în termeni. Ele trebuie abordate împreună. E bine, cred că avem această dezbatere comună astăzi asupra trei principii politice care cred că trebuie subliniate. Pe de o parte, așa cum tocmai a spus foarte bine domnul comisar Barnier, trebuie să ne asigurăm că nivelele încă ridicate de protecționism care există în statele membre sunt depășite și trebuie să facem acest lucru. Acest lucru este pe agenda noastră. Al doilea principiu politic, doamnelor și domnilor, este legat de faptul că drepturile consumatorilor și drepturile angajaților trebuie să fie uh, garantate în același timp și plasate pe o poziție de prioritate. Piața internă nu înseamnă abolirea drepturilor, nu înseamnă uh, eliminarea tuturor regulilor. Trebuie să ne asigurăm că avem drepturi egale pentru toate aceste categorii și iată de ce, doamnelor și domnilor, există un punct în raportul doamnei Tunun Hohenstein care noi considerăm că nu este așa de bun și E vorba de uh, testul, uh, indicatorul test al pieței interne. Cred că uh, privește greșit modul în care funcționează piața internă. Trebuie să urmărim această chestiune, trebuie să încercăm să ne concentrăm pe drepturile consumatorilor și drepturile angajaților și de aceea respingem această terminologie utilizată în raport pentru că nu mi se pare uh, Uh, corectă. Apoi, în al treilea rând, este vorba de aplicarea principiilor la nivel european și de aceea avem nevoie de un sistem de uh, uh, măsuri de uh, compensare colectivă pentru ca oamenii să-și poată afirma drepturile. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Gebhardt, și acum dau cuvântul domnului Rochefort pentru al de două minute. President... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, e o mare mulțumire pentru mine să văd că există acest schimb de idei în legătură cu protecția consumatorilor și mă bucur că este o dezbatere priori- prioritară azi. În context de criză economică, da, domnule Barnier, aici avem de-a face cu un atu pe care trebuie să-l punem în uh, aplicare și să-l folosim pe piața internă. Consumul este poate motorul cel mai important pe care trebuie să-l susținem. Însă nu e vorba de orice tip de consum. E vorba de un consum care pregătește viitorul și este în conformitate cu mizele dezvoltării durabile. Un consum responsabil care nu încearcă să promoveze produsele discount și produsele de calitate mediocră care rezultă din delocalizarea întreprinderilor în afara Uniunii. Știm care sunt principalele victime aici. Consumatorii au devenit mai slabi și mai fragili. Într-un cuvânt, trebuie să instalăm și să recreăm o nouă încredere între consumatori, între întreprinderi. Mai ales în ceea ce privește distribuirea, trebuie să consolidăm piața internă a Uniunii Europene doresc să-i adresez un mesaj foarte clar Comisiei. Domnule Dali, veți beneficia de sprijinul nostru, însă avem o preocupare născută din riscul repartizării competiției între dumneavoastră doi. Ne temem de o fragmentare a responsabilității vom fi vigilenți și vom încerca să muncim uh, în mod coerent împreună. Așteptăm ca interesele consumatorilor să fie luate în considerare în mod real în toate politicile europene, în spiritul tratatului de la Lisabona. Și vă dau imediat un exemplu care îl vizează și pe domnul Barnier și pe domnul Dani, dar și pe doamna Reding. Trebuie să continuăm uh, Carda Verde în legătură cu recursul colectiv și dumneavoastră vorbeați de asta, domnule Dali. Mă întreb dacă aveți un calendar pe marginea acestui punct. Așteptăm din partea dumneavoastră să avansați o nouă formă specifică europeană a acestui recurs colectiv, uh, pentru că acesta să evite derivele binecunoscute ale sistemului american. Dorim să obținem ceva în serviciul tuturor și care să nu vizeze interesul unei părți sau a alteia felicit pe doamna Hen pentru um, raportul foarte complet și o felicit pentru accentul pe care îl pune pe educația consumatorilor. Lucru esențial trebuie să fie făcut pe tot ciclul vieții, pentru că produsele se schimbă. Vorbitorul este întrerupt de președinte. Îmi cer scuze, spune domnul Rockford, nu văd, nu văd uh, ceasul voi conchide și voi spune că indicatorii din graficul de uh, realizări este unul bun, însă totuși trebuie să ne gândim că există nevoie de o reală voință politică care să constituie motorul nostru. Are cuvântul pentru patru minute acum Doamna Rule, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Poate am să fiu puțin mai concisă și alt, astfel timpul de intervenție se va echilibra. La început am vorbit despre importanța extrem de mare a pieței interne acum în, pe, în această criză economică și este adevărat că în întreaga funcționare a acestei piețe se bazează pe încrederea consumatorilor în ea. Și există probleme în acest sens. De fapt, vorbim despre temeri ale pieței interne care uh, continuă să existe la nivelul consumatorilor. Protecționismul este un subiect relevant, fiindcă este ceva nu doar susținut de guverne, dar și de cetățeni. Lucru foarte important pentru noi aici în Parlament. Trebuie să facem tot ce putem pentru a putea crește încrederea în piața unică. Protecția consumatorilor și politicile din domeniul protecției consumatorilor pot să consolideze această încredere a consumatorilor în piața internă oferindu-le protecție. Apreciez prezența celor doi comisari astăzi aici, fiindcă există grupuri care critică faptul că nu um, este un singur comisar responsabil pentru politicile referitoare la consumatori, fiindcă um, doamna Cuneva a transmis un semnal foarte pozitiv. Și mă bucur să văd că dumneavoastră v-ați declarat deschiderea spre cooperare fiindcă dacă există puncte de vedere divergente între comisar, protecția consumatorilor va fi cea care va avea de suferit. Și e important să colaborăm de aproape. În ceea ce privește căile de atac și căile de atac colective, acestea sunt extrem de importante pentru a genera încredere la nivelul consumatorilor și subiectul acesta este foarte important din punctul nostru de vedere și îl sprijinim uh, raportorul fiind, acestui proiect, fiindcă Solvit um, face exact acest lucru. Crește încrederea consumatorilor în piața internă, crește gradul de informații uh, existente la nivelul consumatorilor cu privire la piața internă și cred că Solvit reprezintă o valoare adăugată importantă reprezint bugetul anul acesta și în ceea ce privește bugetul și disponibilizarea resurselor pentru politicile uh, privind consumatorii, Acestea sunt uh, subiecte la care vom fi extrem de atenți. În cadrul comisiei noastre, de fapt, ne-am și uh, declarat disponibilitatea pentru alocarea acestor resurse. Deci puteți să vă bazați pe sprijinul nostru în acest sens. În rezumat, aceste trei rapoarte reprezintă un semnal extrem de ferm pe care îl sprijinim și noi. Considerăm că această verificare, acest bilanț al pieței interne este oarecum unilateral. Dacă există analize, trebuie să se ia în vedere mai multe puncte de vedere și mai multe dimensiuni, cum ar fi durabilitatea. Deci nu trebuie să analizăm lucrurile doar din punct de vedere al pieței interne. Trebuie să avem o abordare mai largă, mai complexă, nu unilaterală. Deci verificarea pieței unice nu este făcută așa cum trebuie în prezent. Însă, în ceea ce privește uh, piața internă, raportorul se poate baza pe sprijinul nostru. Și acum, în numele conservatorilor și reformiștilor, are cuvântul domnul Bilan, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Procesul de dezvoltarea pieței unice bazată pe principiul uh, liberei circulații este încă incomplet, în special în ce privește cea de-a patra libertate și anume libera circulație a persoanelor. Aici avem încă multe lucruri de făcut. Este o chestiune extrem de importantă, uh, dată fiind criza economică pe care o traversăm. Ar trebui să discutăm despre avantajele Uh, pieței interne comune în uh, speranța că vom uh, obține voința politică despre care s-a vorbit aici. Vreau să îl felicit pe președintele Parlamentului pentru că a decis să avem această dezbatere prioritară și de asemenea vreau să-l felicit pe domnul Malcolm Harbour pentru eforturile active făcute de Comisia uh, din Parlamentul European pentru a realiza acest uh, lucru. De asemenea, vreau să felicit și pe cei trei raportori, dar iau notă de o anumită absurditate uh, care rezultă din raportul doamnei Tunon Hohenstein, admitere un raport foarte bun privind graficul de performanță, dar care se referă la anul 2008, deși Comisia a publicat deja graficul de performanță pentru 2009. Acesta este încă un argument pentru ideea că în viitor Comisia ar trebui să publice toate cele patru grafice importante privind piața internă în același timp. Cel privind piața internă pentru protecția consumatorului, pentru uh, Solvit, toate aceste lucruri se referă la aceeași chestiune și ele ar trebui să fie publicate simultan susțin concluziile doamnei Tunun Hohenstein de organizarea unui simpozion anual al pieței interne și de asemenea ideea că ar trebui să fie teste obligatorii privind piața internă, adițional față de orice propunere uh, a Comisiei Europene în viitor. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Trian Tafilides în numele GUE două minute și jumătate. Υπάρχει πλέον έντονη άποψη και επιβεβαιώνεται μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνα. Mulțumesc vedem din ce în ce mai des și acest lucru este confirmat de tratatul de la Lisabona și de părerile Comisiei, vedem că politicile de protecție a consumatorilor ar trebui să se limiteze la asigurarea funcționării unei piețe sănătoase pe care consumatorii pot acționa în mod sigur și responsabil. Din momentul în care consumatorii vor avea încredere, Când vom avea această încredere a consumatorilor, vom avea și schimburi transfrontaliere mai dezvoltate cu avantaje pe diferite niveluri. E vorba într-adevăr de elemente extrem de importante pentru competitivitate, se spune. Însă, noi nu suntem de acord cu această idee. Trebuie să ne bazăm pe situația din fiecare stat membru în parte, nu pe un model unic care să se bazeze doar pe concurență și pe competitivitate. Am văzut că, în general, scăderea prețurilor nu a avut un efect direct uh, în buzunarele consumatorilor, ca să spun așa. Adică nu a dus la mai multe cheltuieli. Deci trebuie să exercităm politici care să fie într-adevăr în beneficiul consumatorilor uh, celor mai puțin favorizați. Singura politică în folosul consumatorului este cea care vizează persoana și prosperitatea sa, nu cea care vizează exclusiv competitivitatea și concurența. Trebuie ca piața să poată să funcționeze adecvat, însă nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul de fond și anume funcționarea unei piețe concentrate mai mult pe om, pe persoană și nu pe cifre. Graficul de performanță în legătură cu consumul este considerat a fi aici un indicator uh, al realizărilor, însă e doar uh, un snapshot care nu poate să aducă o îmbunătățire efectivă situației cetățeanului doar pentru că ar exista o așa zisă încredere și o mai mare siguranță a consumatorului evaluarea trebuie să se bazeze pe obiective măsurabile și graficul de performanță care se concentrează pe reclamațiile consumatorilor ar trebui să fie bazat pe mai multe măsuri de luptă împotriva metodelor abuzive. Mulțumesc mult, dragi colegi! Pentru un minut și jumătate, domnul Rossi, din partea FD. Oggi discutiamo Mulțumesc, domnule președinte. Azi vorbim despre trei rapoarte referitoare la consumator, față de care ne-am pronunțat deja favorabil în comisie și asta vom face și aici. Noi reprezentăm cetățenii adesea afectați de hotărârile organismelor europene. Mă refer la cele care nu le interzice, să, le interzice să-și exprime crucifixele, de exemplu există un flux de persoane care vine din țările terțe, care iau locurile de muncă oamenilor noștri, care îi sperie consumatorii cu privire la ceea ce cumpără sau cu privire la proveniența alimentelor. Raportul HED este relevant din punct de vedere al cetățenilor europeni care în fiecare zi se confruntă cu problemele legate de piața internă. În 2007, un comisar a emis o serie de norme referitoare la protecția consumatorilor, spunând că trebuie să se armonizeze uh, dispozițiile în acest sens în uh, statele membre. E vorba de o împărțire a responsabilităților între state membre și comisie. Raportul Bușoi se ocupă de rețeaua Solvit, creată de Comisia Europeană pentru a oferi sprijin gratuit cetățenilor și companiilor care au probleme legate de piața unică, mai ales în cazurile controversate. Conține și critici referitoare la ineficiențele sistemelor și recomandă o mai bună informare a cetățenilor care uneori nu cunosc această structură și noi, legislatori, legiuitorii trebuie să ne preocupăm în primul rând de situația cetățenilor. Mulțumesc! Vom încheia acest tur de intervenții cu doamna Angelica Vertman, care va lua cuvântul în numele colegilor neafiliați. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Solvit poate și ar trebui să aibă o contribuție substanțială la o mai mare transparență în ce privește drepturile consumatorilor în Uniunea Europeană. Solvit este o rețea menită să rezolve probleme și reprezintă o abordare pragmatică care poate ajuta atât cetățenii cât și întreprinderile și poate reduce birocrația. Aproximativ 40% din problemele semnalate de cetățeni se referă la probleme din alte state membre decât statul lor de rezidență. Deci se vede foarte clar că implementarea acestor drepturi trebuie făcută cât mai transparent. Președintele, acum trecem la lista vorbitorilor individuali. Începem cu domnul Moti, un minut. Două președinte, onore... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi votăm raportul de inițiativă referitor la protecția consumatorilor, un instrument extrem de important pentru care trebuie să mulțumesc domnului raportor Head și celorlalți colegi raportori, dat fiind uh, foarte bună colaborare. Au fost foarte multe puncte asupra cărora am fost de acord și altele asupra cărora vom putea sper lucra pe viitor și din acest motiv pornesc uh, de la cadrul european de evaluare a consumatorilor promovat de Comisia Europeană. Un instrument foarte important care însă, după părerea mea, nu ne furnizează încă informații omogene pentru a putea apoi uh, lua decizii în cunoștință de cauză. Dacă am fi o companie și am evalua viitorul companiei pe date nesigure, am putea să o ducem la faliment. De aceea sper ca pe viitor să putem lucra pe o bază de date care să ne permită să luăm decizii în cunoștință de cauză. De asemenea, trebuie să avem în vedere importanța dată consumatorului în acest raport, dar în numele grupului nostru, pe viitor aș dori să existe un mai mare echilibru, fiindcă cetățenii europeni nu sunt doar consumatori, ci și lucrători în companiile care acționează pe piața internă. Deci întotdeauna trebuie să avem în vedere și acest echilibru care există între cine furnizează servicii și produse și consumator, fiindcă de fapt asta este obiectivul nostru. Un consumator informat, un consumator uh, este liber, liber și de aceea apreciem această inițiativă de a suplimenta informațiile, dar noi am spus că e bine să avem și programe la nivelul școlilor, pentru că nu trebuie să um, înlocuim libertatea de alegere a um, consumatorilor. Părinții trebuie să se ocupe, în primul rând, în cazul copiilor, care trebuie să uh, controleze ce consumă copiilor în funcție de vârstă. În ceea ce privește adulții, e adevărat că uneori consumatorii au dificultăți să se protejeze în instanțele care trebuie să facă acest lucru, deci e bine să existe căi de atac, dar trebuie să facem eforturi suplimentare, mai ales în aceste timpuri de criză, pentru a face face să funcționeze bine ce există, în loc să încercăm să creștem numărul de intermediari care să ia apărarea consumatorilor. Și în încheiere, serviciile furnizate de administrația publică. Îmi pare rău că nu a fost luată în considerare suficient faptul că și autoritățile locale, administrațiile publice, reprezintă un punct de referință pentru consumator. Sper ca pe viitor să putem face mai mult, fiindcă aceștia trebuie, consumatorii trebuie să fie protejați și de serviciile administrației publice care nu funcționează funcționează cum trebuie. Mulțumesc, domnule Moti. Acum două minute are cuvântul domnul Yeng Huang Nok. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Madame la présidente. Îi mulțumesc doamnei Tun pentru raportul său și calitatea muncii sale. Ca raportor din umbră pentru grupul meu, mă bucur că votul din Comisia pe piața internă a permis integrarea în raportul final a anumitor idei pe care le doream acolo. Prima este nevoia de a adopta în cadrul creării tabloului de bord al pieței interne o abordare bazată pe calitate care să ne permită să identificăm cauzele deficitului de transpunere. Nu subestimăm utilitatea datelor, a cifrelor care rezultă din înaintarea datelor referitoare la elevii buni și răi Uniunii, însă Comisia ar trebui să fie mai ambițioasă și ar, încerca, ar trebui să încerce să facă din acest grafic un instrument pentru a înțelege dificultățile statelor membre în cadrul procedurii de transpunere. Cu atât mai mult cu cât știm cu toții că transpunerea și problemele legate de ea nu este datorată calității mediocre a legislației europene și nici a proastei uh, calități a transpunerii efective în statul național. Deci, pe parcursul perioadei de transpunere, doresc să subliniez cât de important este dialogul dintre Comisie și statele membre. Cu cât vor exista mai multe schimburi de informații în amonte, cu atât vom preveni mai bine riscul de netranspunere sau de transpunere incorrectă. Raportul uh, ridică însă probleme în legătură cu un punct. E vorba de alinatul 10, care nu figura inițial în proiectul de raport al doamnei Tun. Acest alinat propune crearea unui test de compatibilitate cu piața internă pentru toate noile acte normative propuse. Ne opunem în mod ferm căci acest test uh, ni se pare în cel mai bun caz inutil, în cel mai rău caz uh, periculos. Examinarea obstacolelor potențiale în calea pieței interne este deja făcută în cadrul studiilor de impact ale Comisiei, care sunt făcute odată cu fiecare nouă propunere legislativă înaintată și nu am dori ca acest test al pieței interne să fie utilizat ca pretext pentru punerea sub semnul întrebării al proiectelor sociale și de mediu pentru că nu am putea să-l acceptăm în acest caz. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru un minut 30, domnul Kreuzmann. Herr Präsident, Herrn Kommissare. Domnule președinte, domnilor Comisar, domnilor și domnilor, faptul că avem trei rapoarte din proprie inițiativă privind protecția consumatorilor și piața internă arată că în ciuda tuturor eforturilor noastre, mai rămân încă multe lucruri de făcut pe acest domeniu. Sigur că, în medie, statele membre au îmbunătățit foarte mult implementarea pieței interne, dar uh, există încă multe țări care uh, au rămas în urmă și nu au realizat tot ceea ce trebuia să realizeze pentru a reduce deficitul de implementare. Și asta devine o problemă de implementare a legislației europene. 18 luni este termenul pe care uh, îl pot, te poți aștepta să-l ai până când vezi uh, că apare o decizie în, uh, într-o astfel de situație. Mie mi se pare că este inacceptabil faptul că acest deficit de implementare duce la probleme pentru cetățeni și mai ales în ce privește armonizarea regulilor pieței interne cetățenii văd că durează foarte mult și e nevoie de îndeplinirea unor proceduri foarte birocratice dacă vor să aibă activități transfrontaliere. Sistemul Solvit, rețeaua Solvit este utilă, ea poate rezolva probleme, e adevărat. Statele membre colaborează pentru a rezolva situații în mod cât mai pragmatic și Uh, pentru a rezolva situații legate din lipsa de implementare din partea uh, statelor naționale. Toate țările membre trebuie să uh, aloce mai multe resurse pentru îmbunătățirea activității Solvit. Solvit trebuie să funcționeze pentru a facilita activitățile economice transfrontaliere și uh, părțile implicate, cetățenii, uh, întreprinderile trebuie informate mai bine, trebuie să existe campanii de informare uh, cât mai utile. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și acum un minut și jumătate pentru domnul Malcolm Harbour. Uh, Domnule președinte, ca președinte a Comisiei pentru Protecția Consumatorului și Piața Internă, e o mare plăcere pentru mine să îmi declar aprecierea cu privire la prezența comisarilor Barnier și Dali așa cum au remarcat colegii mei, și în al doilea rând să constat că aceasta este o ocazie remarcabilă pentru Parlament. Avem o comisie care a, are trei rapoarte de inițiativă care se axează pe monitorizarea și implementarea unor instrumente legislative cheie. Și cum a spus comisarul Barnier, parte a succesului, nu doar în propunerile legislative, ci și în modul în care funcționează, se reflectă tocmai în aceste inițiative. E important ca toate comisiile din acest Parlament să se implice în acest subiect și vreau să mulțumesc în special coordonatorilor din comisii care au lucrat cu mine pentru a face lucrurile să evolueze și pentru a um, angaja discuții cu parlamentele naționale. Și sper că, așa cum uh, au arătat ambii comisari, că vom avea un forum mai larg referitor la piața internă. Am dorit ca aceste rapoarte să fie abordate împreună pentru ca acesta să devină un eveniment anual în Parlament, având în vedere importanța subiectului. Dacă analizăm propunerea UE 2020, Piața unică este acum prevăzută într-un singur paragraf în care se vorbește de legături lipsă și rețele nefinalizate. Uh, dragi prieteni, acest lucru nu este de acceptat. Inițiativa UE 2020 cere statelor membre să contribuie și am auzit uh, din partea raportorilor, cărora le mulțumesc foarte mult pentru rapoarte, că statele membre trebuie să contribuie la finalizarea pieței unice. Aceasta trebuie să fie o inițiativă importantă și să nu fie Uh, lăsată într-un colț al uh, documentului 2020 și sper că acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Un minut și jumătate, de fapt un minut pentru domnul Trevor Coleman. Very much. The first... Mulțumesc! Prima notă de disensiune în această dimineață. Aceste rapoarte susțin implementarea legislației UE în legătură cu protecția consumatorilor și monitorizarea procesului de integrare a piețelor, pe care îl vom raporta într-un raport anual. Una din recomandările principale este stabilirea unui tablou de bord, unui tabel de bord, care să includă chestiuni legate de prețuri, satisfacție, siguranță. Există și alți indicatori pe termen lung. Comisia intenționează să facă o analiză detaliată a tuturor sectoarelor problematice identificate în acest grafic de performanță sau tabel de bord. Acest mod birocratic de auto-perpetuare a reglementării va face pentru comerțul nostru din Marea Britanie ceea ce au făcut, uh, au făcut politicile de pescuit pentru noi. Va ucide acest comerț. Micii antreprenori sunt țintiți și dezavantajați de suprareglementare și de birocrație. Oricât de bine intenționate sunt aceste propuneri și sunt sigur că sunt, din nou e vorba de o soluție europeană care își caută cu disperare o problemă, de fapt. Mulțumesc. Pentru două minute, domnul Schwab. Microfonul, por favor. Microfonul. Doamnelor și domnilor, aș vrea să îmi exprim acordul față de ce au spus colegii, mai puțin uh, acordul cu, vorbi, cu antevorbitorul meu. Și acum, vreau să mă refer la următoarele puncte importante. Raportul TUN este un exemplu de succes despre cum noi, Parlamentul, putem demonstra că ne luăm în serios și că lucrurile pe care le-am decis împreună cu Comisia sunt implementate uh, realmente. Implementarea este sarcina statelor membre și noi împreună cu Comisia va trebui să insistăm în viitor ca această implementare să devină o realitate. Al doilea lucru pe care raportul îl demonstrează este acela că împărțirea responsabilităților între diversele portofolii uh, e un proces despre care oamenii își fac griji că s-ar putea să nu funcționeze. Însă, atunci când avem verificarea acestei piețe interne, toate aceste elemente care sunt importante pentru cetățeni și pentru consumatori uh, sunt puse la oaltă și analizate și evaluate împreună. Uh, nu e vorba de un băț cu ca, pe care îl uh, îndreptăm împotriva unora sau altora. E vorba de ideea că cetățenii trebuie să poată cumpăra bunuri pe care le apreciază și, uh, de asemenea, că structurile sociale pe care le avem sunt adaptate uh, viitorului. Nu putem uh, accepta ideea că Comisia e responsabilă pentru dificultățile care rezultă de aici, iar noi numai pentru punctele pozitive. Pe de altă parte, vreau să spun că raportorii din umbră au avut contribuții foarte importante la acest raport și au cerut uh, o abordare egală pentru consumatori și pentru întreprinderi, pentru afaceri. Uh, și nu vom avea succes în această idee decât dacă, dragi colegi, pe termen lung, vom pune în centrul uh, atenției noastre piața internă și dacă terminăm cu fragmentarea uh, abordării acestor uh, chestiuni și dacă facem din piața unică obiectivul major, așa cum nu am făcut în ultimii ani. Și mă bucur că sunteți aici, domnilor comisari, în această dimineață pentru a da o nouă viață acestui proces. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. Acum, doamna Catherine Stiller, două minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor comisari, domnilor raportori. Am fost raportor din umbră pentru Solvit și pe asta am să mă axez din partea grupului socialiști. Solvit este un concept foarte bun. Și domnul comisar Dali a rezumat foarte bine spunând că se axează pe cetățeni și încearcă să ajute pe cei care se confruntă cu probleme create de UE și să se rezolve problemele în 10 săptămâni. Știu că există oameni care Uh, se tem de ideea că sunt din partea guvernului și vreau să te ajut. Însă Solvit face exact acest lucru în cele 27 state membre și aș vrea să se uh, noteze recunoștința pentru toți cei care au lucrat la înființarea centrelor Solvit. Săptămâ- anul trecut am lucrat în Regatul Unit uh, cu o echipă mică care s-a ocupat de acest lucru și e un model de bună practică în Regatul Unit, fiindcă se folosește un nivel, un nivel suplimentar care încearcă încearcă să ajute companiile și cetățenii care abordează cu probleme. Sunt integrați în uh, direcția de afaceri europene și prin amendamentele noastre am încercat să ne asigurăm că există astfel de centre în UE, fără excepție. În decembrie, domnule comisar Barnier, am ridicat uh, acest subiect la o întâlnire la care ați și dumneavoastră prezent și am spus că persoana care se ocupa de Solvit la noi era un um, uh, tânăr absolvent și oamenii au fost uluiți să ajungă să afle așa ceva. Aș vrea să știu dacă lucrurile s-au uh, rezolvat, fiindcă este foarte important ca centrele Solvit să aibă un personal bine calificat Piața internă este relevantă și de aceea legislația trebuie să fie clar de interpretat pentru statele membre, pentru ca piața internă să poată funcționa fără probleme și pentru ca consumatorii să se bucure de beneficiile bune calități și a prețurilor bune. Și atunci, de ce nu avem o zi solvit în Parlamentul European? De ce nu avem un uh, poster în care să se promoveze Solvit uh, în toate uh, regiunile. Ce putem face pentru a informa oamenii cu privire la avantajele Solvit? Sper că veți continua să sprijiniți Solvit și să le Solvit și oamenii pe care vrem să-i reprezentăm. Mulțumim doamnei Stiller și acum un minut și jumătate Lockegaard. Tak for det. Jamen, øh, jeg er skyggeordfører på øh, det er Mulțumesc. Sunt raportorul din umbră referitor la tabelul de bord al pieței interne. Mă voi axa pe acest subiect. Astăzi ne putem bucura pentru că suntem de acord cu toții că aceste grafice funcționează minunat. Și cred că putem să fim de acord că ar trebui să facem mai mult pentru a le promova. Spre încântarea mea, am constatat că socialiștii și-au dat seama că nu e cazul să luptăm împotriva acestei idei, deși vorbim despre acest faimos test care a fost sugerat. Însă din partea liberalilor tot ce pot să spun este că sprijinim această propunere și mi se pare încă dificil să înțeleg de ce au fost înaintate argumente împotriva acestei idei, dar vom reveni la acest lucru ulterior. Ca observație generală doresc să spun că sunt foarte bucuros că am reintrodus anumite propuneri și idei. Aș dori să menționez în mod specific câteva chestiuni incluse în raport. În primul rând, am reușit să ne axăm pe nevoia de a fi acordate mai, bun, mai multe prerogative administrațiilor naționale, locale și regionale în statele membre, pentru că una dintre pro- problemele raportului și tabloului de uh, bord este că există o lipsă de prerogative care nu permite acestor autorități, și acestor niveluri să funcționeze în mod adecvat. Vorbeam despre punere în aplicare. Toată lumea a lăudat centrele Solvit și antevorbitorul menționa posibilitatea unei zile Solvit în Parlament. Însă problema Solvit este că nimeni nu îi cunoaște existența și cred că trebuie să ne axăm pe acest subiect chiar mai mult decât o facem astăzi. Punctul final pe care doream să-l menționez este că aceste rapoarte vorbesc despre metode extrajudiciare, mediere. Da, trebuie să ne axăm mai mult uh, pe Solvit în contextul medierii. Și din partea grupului meu politic mă bucur că sprijinim în totalitate aceste inițiative. Comisia poate conta pe noi. Președintele, pentru un minut, domnul Coșusnic. Pane a Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mai întâi aș vrea să menționez un lucru pe care nu l-am auzit uh, deocamdată. Cu siguranță trebuie să-i mulțumim doamnei comisar, fostei comisar, doamna Cuneva, și de asemenea să uh, fim mulțumiți că avem cu noi și pe domnul Dali și pe domnul Barnier uh, la această discuție. Am uh, discutat problema Solvit cu colegii mei din Republica Cehă și trebuie să spun că uh, este o idee excelentă pentru piața internă, dar de asemenea trebuie să vedem și diversele abordări care se aplică în uh, diferitele state membre. Cooperarea transfrontalieră este foarte importantă și sperăm că și Comisia ne va ajuta să deschidem această piață pentru consumatori și să eliminăm multele bariere și excepții naționale care mai există și care ar trebui să fie eliminate prin armonizare. Cred că deschiderea pieței interne la nivel european va duce la mai multă competitivitate și va fi o bună cale de a depăși criza economică. Mulțumesc și acum domnul Caras este următorul vorbitor. Domnule președinte, domnilor și domnilor, explicațiile din partea domnului Barnier în audier trebuie să fie asumate și, prin urmare, piața internă trebuie să devină teritoriul în care acționăm. Dacă piața internă devine piața noastră națională, asta va crea spațiul în care cetățenii Europei trebuie să trăiască, însă piața internă încă nu este finalizată, dar continuă să aibă un mare potențial. Toate aceste bariere trebuie să fie eliminate de către Comisie. Euro și piața internă reprezintă răspunsuri de succes la provocarea prezentată de globalizare. Punctele forte ale pieței interne sunt uh, calificările cetățenilor Europei. Companiile mici și mijlocii reprezintă 90% din economie și de aceea am implementat uh, Small Business Act. E 80% din economie este finanțată prin creditare și doar 20% prin atragerea de capital de pe piața de capital privat. De aceea trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește reglementarea piețelor de capital. Avem nevoie și de un sector al exporturilor competitiv. Domnilor și domnilor, există o serie de tensiuni care trebuie controlate. Abordarea orizontală versus abordarea sectorială, cele patru libertăți față de uh, realitățile sociale care variază Dezechilibrele legislative la nivelul social și fiscal ne arată faptul că nu am finalizat uh, această idee a ghișeului unic în ceea ce privește piața internă. Forumul pieței interne reprezintă o posibilitate de a încerca o rezolvare a problemelor care sunt abordate în aceste trei rapoarte. Cred că de fiecare, în fiecare an ar trebui să abordăm acest subiect uh, în această perioadă pentru a ajuta cetățenii. Mulțumesc acum doamna avem minut. Prezident. Domnule președinte, dragi comisari, dragi colegi, mă bucur să pot să evoc în cadrul unei dezbateri prioritare cele trei rapoarte care vizează viața de zi cu zi a cetățenilor. Vreau să felicit raportorii pentru munca lor și în speță aș dori să mă refer la rețeaua Solvit, care există deja de 8 ani, a soluționat în mod eficient multe probleme și este necunoscut cu toate acestea. De câte ori trebuie să trimit uh, interlocutorii la această rețea, dat fiindcă acești interlocutori nici măcar nu bănuiau existența Solvit, deși am putea prin această rețea să ne creăm o imagine de protector ai drepturilor cetățeni. Mă bucur că, drepturilor cetățenilor, mă bucur că domnul Barnier este aici, pentru că țările noastre nu fac promovarea acestui sistem. Creșterea numărului de cazuri ar fi delicată și ar fi greu uh, să soluționeze toți uh, stagiarii din Franța, să spunem, uh, toate aceste cazuri, unde există doar 60 de milioane de cazuri și în 2009 numărul de 60 de milioane de oameni și numărul de cazuri a fost imens în 2009. Invit Comisia și statele membre să acorde mijloace financiare și umane necesare și să inițieze mari campanii de informare destinate mai ales întreprinderilor, să le sugereze să nu înainteze mai multe cazuri în 2009 decât în 2004. Mulțumesc! Senior. Mulțumesc! Un minut și jumătate pentru domnul Schmidt. tack till Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru treaba excelentă pe care au făcut-o. Piața unică a Uniunii Europene reprezintă un progres major în ciuda problemelor uh, sale și este greu de înțeles de ce unii se plâng așa cum o fac în legătură cu ea. Pentru că oferă servicii decente la un uh, preț decent concomitent cu un nivel înalt de protecție a consumatorului. Trebuie să ne asigurăm că acest nivel de protecție este real, pentru că așa uh, consumatorii pot beneficia de avantajele pieței unice și asta este în special uh, adevărat când vine vorba de comerțul transfrontalier și mai ales comerțul electronic. Ar trebui să întărim poziția consumatorilor. Nu ar trebui să avem un model ca în America, ci ar trebui să avem un model european. Și aici uh, trebuie să realizăm uh, anumite lucruri și mă bucur că raportorii au uh, preluat aceste idei. Știm că sectorul serviciilor este responsabil de crearea cele mai, cele mai mare număr de uh, noi slujbe, deci avem nevoie de un sector care să le permită consumatorilor să se miște liber pe piața unică europeană și nu doar națională și pentru asta ne trebuie și un sistem uh, de uh, supraveghere uh, funcțional. În acest moment există un vacuum uh, și de asemenea trebuie să dăm mai multă atenție problemelor, probleme legate de serviciile financiare. Avem nevoie de reguli clare și credibile, mai ales în contextul crizei economice și știu că domnul comisar Barnier va uh, fi la înălțimea acestei provocări. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Un minut acum, domnul Kurski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este într-adevăr foarte bine că Parlamentul European are acest raport referitor la Solvit, care conține sugestii pentru Comisie și statele membre. Ca raportor din umbră, în numele grupului conservatorului și reformiștilor, în cadrul comisiei am subliniat importanța promovării Solvit în rândul cetățenilor europeni, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor cetățenilor și antreprenorilor. Cu toții suntem de acord că Solvit este o metodă alternativă uh, de rezolvare a problemelor este esențial pentru a rezolva problemele cetățenilor. Internetul este instrumentul cheie în acest sistem și de aceea ar fi bine să fie urmate sugestiile Parlamentului de către Comisie și să se stabilească un, o pagină de internet comună pentru centrele Solvit sub logo-ul solvit.eu și statele membre ar trebui să facă același lucru. E important să ne asigurăm că centrele naționale Solvit devin mai eficiente. Avem nevoie de fonduri și resurse umane suplimentare la nivel european. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate, domnul Nitras. Dziękuję, panie Mulțumesc. Îi felicit pe toți raportorii. Rapoartele au două caracteristici esențiale. În mod constant, ele apără piața internă, indicând slăbiciunile acestei piețe și, pe de altă parte, apără piața, în pofida acestor slăbiciuni, aceste idei sunt aprobate de întregul Parlament European, chiar și de cei sceptici uh, în legătură cu piața liberă. Deci aceste idei se bucură de un sprijin majoritar. Iată plus valoarea. În cazul Solvit, după cum a menționat domnul Kurski, avem de-a face cu un instrument care ar fi menit să elimine diferențele de funcționare din diferitele state membre, ceea ce necesită o anumită coordonare pentru a oferi un sistem comun care să opereze la fel pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Acest lucru este extrem de important în raportul doamnei Tun. Comisia ar trebui să găsească resurse pentru a dezvolta un model pentru ca legislația noastră să nu intre în contradicție cu piața internă. Dacă putem dezvolta un astfel de mecanism, putem să fim siguri că piața internă va funcționa adecvat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Un minut, doamna Weiler. Domnule președinte, dragi colegi, domnilor comisari, valoarea extrem de mare pe care piața unică o reprezintă pentru Uniunea Europeană este demonstrată de dezbaterea pe care am avut-o în această dimineață. Aș vrea să-i felicit pe toți raportorii și raportorii din umbră care au muncit din greu pentru a ajunge la aceste rezultate. Am totuși și câteva chestiuni critice. În primul rând, noi presupunem Comisia și Parlamentul, adică presupunem așadar că totul se desfășoară foarte lin și foarte armonios pe piața unică, că avem uh, furnizori de servicii corecți și consumatori informați. Asta uneori e adevărat, alteori nu e adevărat. Există furnizori irresponsabili care se concentrează doar pe profituri pe termen scurt și de asemenea trebuie să avem o monitorizare corectă și avem și consumatori prost informați. Deci avem nevoie de informare mai bună. Nu este suficient uh, ca uh, produsele să aibă etichete lizibile. Avem nevoie de mai multă încredere și încrederea se naște din cunoaștere. În Germania am auzit că Uh, până și tinerii de 14 ani știu ce înseamnă cuvântul inflație, dar nu știu dacă toată lumea știe ce înseamnă cuvântul deflație, de exemplu. Așadar, în, trebuie să lucrăm mai bine asupra școlilor, trebuie să oferim mai multe informații în legătură contra, cu contradicțiile. Președintele întrerupe vorbitorul și acum dau cuvântul domnului Stoloșan. Mulțumesc, domnule președinte este un drept fundamental al cetăenilor europeni în cadrul pieei unice ca atunci când uh, doresc să cumpere un produs sau un serviciu indiferent în ce stat membru se află să beneficieze de aceleai preuri sau comisioane iar atunci când diferenele există să poată fi explicate cred că trebuie să ne aplecăm mai mult asupra problemelor din domeniul serviciilor bancare i financiare deoarece astăzi în piaa unică există mari diferene în comisioanele percepute în domeniul acestor servicii. dacă te afli de exemplu în românia i doreti să apelezi la un serviciu bancar prestat de bănci aceleai bănci care operează i în românia i în frana i în italia i în austria în românia plăteti mai multe comisioane i mult mai mari. o asemenea situaie nu este corectă i cred că este îndreptăită sperana cetăenilor nu numai din românia i din alte state membre ca instituiile europene să aibă un rol mai activ în clarificarea acestor uh, diferene. repet este vorba de comisioane i nu de dobânzi bancare. vă domnule acum are cuvântul pentru un minut domnul Alan Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doresc să-mi felicit colegii IMCO care au lucrat pentru viitorul tablului de bord al pieței interne. Acest lucru este important pentru mine, reprezintă o comunicare excelentă în legătură cu felul în care tratează statele membre directivele UE. Îmi este aproape de suflet și pentru că aud în mod uh, constant chestiuni legate de reglementarea europeană, mai ales în Irlanda, de unde vin eu, chestiuni care trebuie digerate, ca să spun așa. O analiză a tabloului de bord ne va arăta că Irlanda a aplicat greșit uh, în 67 de cazuri directivele UE și cred că vom depăși acea țintă de 1% a țintei de transpunere. Aici se ridică o întrebare. Cine este de vină pentru aceste regulamente super zeloase, ca să spun așa. Dacă statele membre nu transpun corect regulamentele UE, atunci acest lucru e din vina statelor membre sau Uniunii Europene? Cred că e vina statelor membre. Tabelul de bord în viitor ar trebui să vizeze problema reglementării. Cred că dacă am face acest lucru am ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul unui alt uh, domn Kelly, Sean Kelly, pentru două minute. Firstly, I'd like to uh, compliment the person who came up with Mulțumesc. Întâi de toate aș vrea să felicit cine a găsit titlul Solvit. E simplu, e clar și face exact ceea ce spune. Sistemul a fost uh, înființat în 2002 și uh, utilizarea a crescut exponențial. În 2008 a fost o creștere de 22% a cazurilor, ajungând astfel la 1000 de cazuri referitoare la 33,6 milioane. Este o statistică importantă, însă important este că zilele necesare pentru uh, um, rezolvarea au crescut de la 53 la 69 de zile și deci e nevoie de o soluție. Nu există suficient personal, nu există suficiente resurse, trebuie să se asigure formare continuă în conformitate cu strategia 2020, trebuie să existe un schimb de bune practici și de asemenea având în vedere că multe probleme sunt locale, credem că trebuie să există o dimensiune locală pentru a rezolva problemele într-o fază incipientă. Consumatorii trebuie să fie mai bine informați și trebuie să aibă mai multă încredere în sistem din punct de vedere la utilizării online. Și este important ca ceea ce se întâmplă în statele uh, membre, din punct de vedere al transpunerii legislației europene, trebuie să fie bine avut în vedere. Antevorbitorii mei au spus că acesta este o soluție UE care caută probleme. După părerea mea, e o problemă UE care și-a găsit cu succes soluția. Mulțumesc. Are cuvântul acum un minut doamna Silvana Rapti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să felicit și să le mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră pentru munca depusă. Sunt uh, optimist în ce privește evoluția pieței interne în urma acestor uh, trei rapoarte și m-aș uh, întoarce la articolul zece din raportul doamnei Thun. Cred că ar fi fost mai bine dacă am fi spus că drepturile angajaților, drepturile sociale și apărarea, protejarea mediului nu reprezintă obstacole, nu ar trebui considerate obstacole în calea pieței uh, interne. În al doilea rând, în ce privește Solvit, este vorba de o rețea excelentă, de un instrument excelent, dar care trebuie să fie puternic susținut, are nevoie de foarte mult uh, ajutor. Uh, și aș vrea să pot convinge guvernul țării mele pentru a face mai mult în susținerea acestui proiect, pentru că nu există decât două persoane care se ocupe de Solvit, dar am aflat că în Franța nu există decât una, deci și mai, se poate și mai rău. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum trecem la uh, procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul doamnei Pascal Grăni pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi comisari, dragi colegi. Noua rețea de soluționare online a problemelor, Solvit în speță, e un sistem foarte eficient. Ne permite să ajungem la compensații fără a recurge la care judiciară cam în două săptămâni. Are 8 ani de existență și deși um, există 83% de cazuri rezolvate, este în scădere acest procent. Trebuie să consolidăm această instituție, dându-i prerogativele de a putea să funcționeze eficient. Aceste noi măsuri vor permite să ajute cetățenii europeni și întreprinderile europene să-și folosească drepturile, mai ales în recunoașterea calificărilor uh, din dreptul social și dreptul legate de reședință. Solvi trebuie să devină mai important în statele membre, dar trebuie să existe și măsuri de formare, de însoțire, de acompaniere, pentru ca personalul său să fie format într-o manieră cât mai adecvată. Mi s-a părut fundamental că guvernele și noi reprezentând circunscripțiile noastre electorale, să facem promovarea Solvit, care ne-a permis să economim 32,6 de milioane de euro în 2008. Acest nou instrument ne-ar uh, limita recursul excesiv la sistemul judiciar. Cer statelor membre așadar să transpună directivele europene și să sensibilizeze cetățenii și întreprinderii în legătură cu drepturile lor pe piața internă prin mass media, prin campanii de informare naționale. Pentru a conchide în numele grupului meu politic, în sânul Comisiei PETI, doresc ca cooperarea dintre Solvit și Comisia noastră parlamentară să fie consolidată și să putem lucra mai strâns pentru a facilita munca acestor autorități. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Gruni. Am terminat cu această discuție deocamdată și trecem acum la procedura Catch DI. Există cinci intervenții, cinci colegi care au cerut cuvântul în cadrul acestei proceduri a intervențiilor spontane. Pentru un minut îi dau cuvântul doamnei Anslick. Păi, panowie komisarze, panie panowie. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor comisar, doamnelor și domnilor, aș dori să felicit raportorii pentru excelentele rapoarte. Am vorbit mult în ultimul timp despre nevoia de a revigora piața internă. Domnul comisar a menționat acest lucru în cadrul audierii din Comisia IMCO. Așteptăm raportul din partea domnului Monti în acest sens. După părerea mea, nu ne axăm suficient însă pe piața internă europeană în strategia 2020. Avem nevoie de o piață internă care să nu fie internă doar cu numele, ci una care să funcționeze corect și nu putem spune că avem așa ceva astăzi. Există prea multe bariere în, în cadrul liberei circulației în piață și politicile juridice contravin principii, ale statelor membre contravin principiilor uh, pieței interne. Avem nevoie de instrumente de sprijin bune, cum este Solvit, dar avem nevoie se trece acum la următorul vorbitor, întrerupe domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să împărtășesc concluziile uh, raportului colegii noastre uh, în ce privește necesitatea unei politici active de protecție a consumatorilor, mai ales consumatorii vulnerabili. Uh, aș vrea să pun accentul pe câteva alte puncte esențiale acestei politici. Uh, Tabloul de bord este un instrument statistic interesant, dar insuficient pentru că se concentrează numai pe sectorul consumului, fără să încerce să rezolve problemele cetățenilor consumatori în interiorul acestei piețe. Acest uh, tablou de bord n-ar trebui să îi privească pe consumatori ca pe niște destinatari pasive serviciilor. Aceștia trebuie să joace un rol responsabil, activ, să conserve uh, mediul și să-l protejeze, Așadar, trebuie luate în considerație și, în considerație și aspectele de mediu uh, și sociale. De asemenea, trebuie integrat achiul privind consumul de energie și domnul Tarabella are acum cuvântul. Domnul Tarabella a fost întrebat are cuvântul domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește protecția consumatorilor și propunerile, relevante, de la început aș vrea să am în vedere aspectele pozitive, fiindcă ce încercăm aici este să informăm mai bine consumatorii la nivel local, la nivel național, la nivel uh, transfrontalier european și avem legislație în vigoare în Austria în acest sens. Trebuie să existe uh, penalități mai dure pentru băncile uh, care nu uh, procedează adecvat în ceea ce privește creditele. Dați-mi voie să mă refer la aspectele puțin mai dificile. În ceea ce privește abuzarea clauzelor contractuale, acest uh, subiect este abordat mult mai um, dur în Austria, fiindcă atunci când avem în vedere subsidiaritatea, trebuie să vedem dacă dispozițiile naționale pot acorda mai bună protecție consumatorilor. Doamna Maghines, acum. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Protecția consumatorilor este un lucru pe care îl susținem toți. Dificil este faptul că multe state membre nu prea au în seamă mecanismul solvit decât la nivel formal și uh, această chestiune trebuie rezolvată, mai ales chestiunea personalului, dar pot să vă dau câteva uh, exemple practice pe care le aflu eu uh, în legătură cu tranzacții cu proprietăți în Uniunea Europeană. Știu că Uniunea nu are competență în această zonă, dar aș putea să cer statelor membre acolo unde există probleme să îi trateze pe toți cetățenii ca și cum ar fi cetățenii ai acelei țări o altă problemă se leagă de uh, uh, directorile de afaceri, uh, registrele de afaceri, uh, unde se manifestă în continuare un protecționism care trebuie eliminat. Uh, atitudinea cetățenilor față de piața internă, piața comună, va fi afectată de experiențe de acest gen, chiar dacă Uniunea nu are competențe în anumite chestiuni. Președintele întrerupe vorbitorul. Încheiem cu intervenția doamnei Șaldemuse. Ja, tak for det. Og tak for en god debat her i dag. Mulțumesc și mulțumesc uh, și pentru dezbaterea excelentă de asta dimineață. Mă bucur că domnul Barnier și domnul Dani și-a exprimat sprijinul față de nevoia de a proteja consumatorii pe piața unică. Atrag atenția asupra unui punct foarte important din raportul doamnei Head, punctul 40, unde se face o propunere în legătură cu crearea unei agenții uh, europene a consumatorilor. Cred că este ceva util. Ar putea să colecteze date, ar putea să facă studii în legătură cu drepturile consumatorilor și ar trebui de asemenea să studieze munca făcută de Parlament și de Comisie, să o supravegheze. Mă interesează ce credeți despre acest punct, dacă luați această idee în considerare. Agenția ar putea să fie în Malta, în Franța, știu eu. Mulțumesc foarte mult! Astfel am terminat cu procedura Catch the Eye. Dau cuvântul celor doi uh, comisari pentru a-și exprima reacțiile la diferitele comentarii făcute de colegii noștri. Domnul Michel Barnier. Merci. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Șaldemos a subliniat calitatea și importanța acestei dezbateri în ceea ce privește protecția consumatorilor. Domnul Dali ne va spune ce poate fi spus cu privire la situația în care ne aflăm în acest moment, dar sunt de acord în ceea ce privește calitatea dezbaterilor și a intervențiilor, precum și cu privire la criticele constructive făcute referitoare la aplicarea și evaluarea și monitorizarea acestor 1500 de directive sau de texte care structurează această piață europeană. Poate ar fi mai bine să vorbim despre marea piață europeană și nu de piața unică. Cred că ar fi mai clar pentru cetățeni și pentru consumatori. Domnul Malcolm Harbour a auzit când am spus acest lucru și în cadrul comisiei domniei sale și aș vrea să repet și ca o continuare a intervenției domnului Triantafilides pentru a aminta care, care este firul albastru al acțiunii mele în cadrul comisiei în următorii cinci ani. Doamnelor și domnilor deputați, atenția mea în fiecare zi sau în fiecare legislație se axează pe ideea de a pune piața europeană în serviciul cetățenilor europeni. Și mai am un al doilea obiectiv și anume de a repune piețele, fiindcă aici vorbim și de reglementare și supraveghere, deci piețele financiare de care vorbim mult de câteva luni încoace, să le punem deci în serviciul economiei reale a cetățenilor europeni, fiindcă doresc ca acești cetățeni și micile întreprinderi să își reasume proprietatea asupra pieței. Asta voi face eu în cadrul colegiului nostru. E vorba de o chestiune de încredere, ca să reiau intervenția doamnei Rule și a domnului Rochefort încredere reciprocă. Și de aceea mulțumesc încă o dată doamnei Rosa von Tunun Honstein pentru calitatea raportului său cu privire la tabloul de bord publicat de Comisia Europeană. În acest raport și în tot ce am auzit aici există multe idei care trebuie să fie reținute și studiate. Domnul Biran a susținut ideea indicatorilor referitor la aplicarea normelor prevăzute în uh, raportul doamnei Vontun. Doamna Kepart a, evalua, a evocat aici directive și acte legislative sociale. Poate ar trebui să reiau uh, critica constructivă a domnului Harbour cu privire la strategia 2020 și doamna Hanslich uh, a spus că nu vorbim suficient de piața internă. Dacă vă uitați la strategia 2020, veți vedea că piața internă se află în centrul acestei strategii. Se regăsește peste tot. Uh, dezvoltare inteligentă, dezvoltare ecologică cu o bună utilizare a achizițiilor publice, dezvoltare echitabilă, justă. Piața internă se regăsește peste tot și așa și trebuie să fie. Însă, domnule Harbour, textul 2020 nu urmărește să vorbească despre absolut tot. Nu se vorbește, de exemplu, de politică externă și apărare și nu dorește să înlocuiască activitatea comisiei, care trebuie să se axeze pe bună aplicare și pe monitorizarea transpunerii textelor comunitare. Și vreau să vă garantez că eu am să verific, am să acționez, chiar prin cadrul procedurilor de infracțiune, cu privire la bună aplicare a principiilor pieței interne am spus și mai repet, contractul de încredere și explicațiile vor fi cele care mă vor preocupa. În raportul doamnei Fontun există multe alte idei bune, parteneriatul cu statele membre, crearea acestui forum al pieței interne, idee pe care eu o susțin și poate că vom putea să reunim mai multe inițiative în jurul acestui subiect pe care îl vom aborda cu domnul Dali pentru a pune în valoare și a utiliza la maxim rețeaua solvi. Deci să facem totul în același timp. Am spus că uh, atât uh, anunțurile preliminare cât și monitorizarea sunt relevate și cred că tabloul de bord și activitatea de evaluare trebuie să ne permită să avem o perspectivă cantitativă pentru a vedea câte directive sunt transpuse, dar și calitativă. Domnul Juan Noc a menționat aici foarte îndreptățit calitatea transpunerii legislației europene. Și ați menționat și calitatea legilor în sine, lucru care pentru un legislator sau pentru un comisar reprezintă un bun exercițiu de atenție. Toate aceste idei sunt utile, așa cum au spus domnul Schwab, doamna Roitova, în ceea ce privește Solvit, ca să închei cu câteva uh, idei concise, am reținut ideea acestui site uh, internet solvit.eu, o idee foarte bună care este relevantă pe cei care um, accesează site-urile naționale. Deci vom lucra la această idee, solvit.eu, în legătură cu un alt uh, proiect referitor la site-ul Europa voastră. Însă, așa cum a spus domnul Kelly, cuvântul, termenul solvit este un termen clar și simplu, așa ați spus, și am reținut această apreciere din partea dumneavoastră. Solvit funcționează bine, ar putea funcționa și mai bine. Există prea mulți cetățeni și prea multe companii care încă nu-și cunosc drepturile și nu știu cum să le folosească și am reținut uh, intervenția doamnei Vertman care cear, cerea mai multă transparență. De asemenea, cred că mai mulți dintre dumneavoastră, domnul Rossi, doamna Vernio, doamna Stiller, doamna Rapti, au menționat aici insuficiența resurselor pentru Solvit, lucru care nu este valabil doar în Franța, deși am înțeles ce spuneți. Um, sunt un fost ministru al Franței și credeți-mă că am studiat foarte îndeaproape ce se întâmplă în această țară, care totuși e țara mea, și știu ce trebuie făcut ca lucrurile să funcționeze bine. Deci, evident, e nevoie de mijloace adecvate și am să verific uh, acest lucru cu ocazia tuturor vizitelor pe teren pe care le voi face. Încă o dată, aceste instrumente sunt necesare pentru a verifica modul de funcționare a pieței interne și vreau să vă spun și eu la rândul meu că această piață nu este finalizată. Trebuie să relansăm ideea, trebuie să o consolidăm. Domnul Stolojan, doamna Ghebar, domnul Caras, domnul Costosnic au menționat acest aspect transfrontalier și um, acțiunile necesare chiar și la nivel intern, național. Trebuie să îndepărtăm barierele. Și un lucru care este bine stabilit în strategia 2020 20 este să identificăm unde se găsesc verigile lipsă. Împreună cu ceilalți colegi, în cadrul colegiului, vom studia acest lucru în ceea ce privește implementarea directivelor referitoare la piața internă. În încheiere, trei aspecte concrete. Da, pentru o cooperare evocată de domnul Busutil, deci o cooperare strânsă între Solvit, Ombudsman și activitatea Comisiei Petiții, deci vom acționa în acest sens. Mulțumesc doamnei Rule și celorlalți membri ai Comisiei Bugete pentru disponibilitatea de a susține bugetul solvit. Am reținut ideea domnei Grune de a organiza seminarii, de fapt deja avem unul sau două pe an, la care participă toți agenții din statele membre sau chiar de la nivel regional care sunt responsabili cu proiectul Solvit și în ceea ce privește textul, testul pieței interne, criticat de mai mulți reprezentanți ai socialiștilor, vreau să vă amintesc că toate propunerile legislative trebuie să respecte tratatul. Asta ne-a spus uh, și domnul raportor. Deci trebuie să existe un test de compatibilitate cu principiile pieței interne. Și așa cum uh, m-am angajat, mă voi asigura că legislația va fi evaluată în prealabil din perspectiva acestor criterii sociale, de mediu și economice. Acestea sunt angajamentele mele, atât în fața de amont cât și de aval a tuturor actelor legislative, pentru a avea o legislație mai bună în serviciul consumatorilor, cetățenilor și companiilor care acționează pe teritoriul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Acum, domnul comisar Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Like my colleague, Michel Barnier, it is very heartening to be part of such a... Ca și colegul meu Barnier, mă bucur că am participat la o dezbatere atât de uh, vie și am uh, ascultat atâtea opinii informate în legătură cu problemele legate de protecția consumatorilor. Uh, spiritul de parteneriat este foarte important pentru a ne realiza obiectivul de a plasa consumatorul pe primul loc. Și dacă îmi permiteți să repet un lucru pe care l-am spus în prima intervenție. Dincolo de argumentele economice pentru o politică de protecție a consumatorilor cât mai puternică și mai bine aplicată, ar trebui să nu pierdem uh, din uh, vedere rolul central pe care acesta îl poate juca în legătura dintre Europa și cetățenii săi. Poate că acesta este cea mai mare miză. Eh, știu că una dintre principalele mele sarcini este să coordonez acest efort în cadrul Colegiului Comisarilor și vigilența dumneavoastră va fi binevenită și de ajutor. Graficul de performanță al consumatorului este un instrument care ne permite să detectăm problemele de pe piață și să trecem la un stadiu superior de rezolvare a acestor probleme. Cred că este un mecanism crucial care servește unui scop foarte real și care poate aduce beneficii dacă va fi întărit și dezvoltat și mai mult. Graficul va, fi, uh, va reprezenta ochii și urechile noastre și ne va alarma în legătură cu problemele care există. Angajamentul nostru privind uh, implementarea eficientă va avea drept rezultat un consumator european mai puternic și cu toate beneficiile care rezultă de aici. În urma unei consultări publice de anul trecut, Comisia evaluează comentariile făcute în legătură cu recursurile colective și intenționează să uh, găsească o soluție care să respecte nevoile consumatorilor fără să importe practicile americane. Uh, rezolvarea alternativă a disputelor va fi elementul cheie pe care îl vom folosi în această uh, direcție. Prietenul meu, Michel Barnier, a explicat deja poziția centrală pe care piața internă o joacă în, o are în strategia UE 2020. Și din acest text este foarte clar faptul că și consumatorii trebuie să rămână în centrul pieței unice. Consumatorii sunt motoarele pieței unice și noi intenționăm să continuăm să consolidăm aspectul, caracterul central al consumatorilor. Problema, începește problema educării consumatorilor, mi se pare cheie pentru a le da mai multă putere acestor oameni și încercăm să vedem cum programul nostru Dolceta poate fi îmbunătățit pentru a acoperi noi zone. Ultimul lucru legat de Agenția Consumatorilor Europeni trebuie subliniat că executarea, implementarea este obligația exclusivă a statelor membre și acestea trebuie să ofere resursele adecvate pentru implementare. Totuși, Tratatul oferă Uniunii o bază legală, juridică, pentru a susține și completa aceste eforturi și e important să vedem cum uh, Uniunea poate completa aceste eforturi de implementare și care sunt instrumentele și instituțiile Uh, cele mai potrivite pentru aceasta. Comisia va evolua toate opțiunile cu atenție și sunt nerăbdător să facem progrese împreună pe perioada în care voi fi responsabil pentru acest sector. Vă mulțumesc foarte mult. Mr. Daly, now Madame Thun und Hohenstein. Mulțumesc acum doamna Thun und Hohenstein pentru concluzie. dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumesc în primul rând pentru această dezbatere fascinantă pentru reacțiile și comentariile dumneavoastră. Am auzit părerile celor doi comisari și vedem că noul Parlament și noua Comisie vor colabora îndeaproape în mod eficient pentru dezvoltarea pieței interne. Piața internă, piața unică, reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene Vă mulțumesc foarte mult pentru reacțiile dumneavoastră pozitive la propunerile pe care le-am inclus în raportul meu. În legătură cu colegii mei din grupul socialist, socialist care sunt îngrijorați în legătură cu alinatul 10 și testul pieței unice, Aș dori să vă reamintesc că nu propun nimic nou aici. Această propunere a fost adoptată în 2003 de Comisia IMCO. Este o parte a strategiei pieței interne. Să nu ne temem de această soluție care nu va distruge dimensiunea socială a UE. Domnul comisar menționa faptul că toate noile acte normative sunt evaluate în conformitate cu criteriile sociale și de mediu, printre altele. Deci să nu ne panicăm. Cu toții dorim ca piața internă să se dezvolte, Dorim să îndepărtăm protecționismul. Integrarea europeană se poate dezvolta doar dacă cetățenii sunt conștienți de realitatea, de situație și doar dacă administrația și, în general, aspectele administrative sunt uh, ușor de folosit de cetățeni. Am propus soluții care să le permită celor care ne votează să se implice mai activ în construcția europeană prin dezvoltarea și consolidarea pieței interne, marea reușită a Uniunii Europene. Trebuie să consolidăm acele instrumente care vor sprijini piața internă. Publicarea celor patru rapoarte va fi un element fundamental și un pas extrem de important. Să nu fim alergici la cuvântul piață Am avut multe momente istorice în care nu am putut vorbi despre piața liberă și știm care au fost rezultatele. Trebuie să le reamintim cetățenilor că cele patru libertăți se află în centrul pieței unice, comune. Și haideți să ne asigurăm că aceste libertăți nu sunt limitate în vreun fel. Să ne ajutăm cetățenii să dezvolte aceste realizări și mai mult. Mulțumim, doamnă Tun, doamna Hed, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant să ascult aceste contribuții extrem de bine informate și mă bucur că ambii comisari au promis că vor lucra împreună pentru îmbunătățirea și dezvoltarea politicilor de protecție a consumatorilor. Vreau să adaug anumite aspect, câteva aspecte. Organizațiile consumatorilor joacă un rol foarte important în ceea ce privește atragerea atenției asupra problemelor cu care se confruntă consumatorii. De aceea trebuie să uh, consolidăm competențele acestor organizații pentru a putea reacționa în mod eficient la nivel național. Mai mult, trebuie să încurajăm statele membre să implice aceste organizații pentru protecția consumatorilor în toate etapele proceselor decizionale, în ceea ce privește politici legate de consumator și protecția acestora. Mă bucur că domnul comisar Dali s-a, referat, s-a referit la importanța statelor membre și la importanța existenței resurselor financiare și umane necesare pentru a continua dezvoltarea acestui tablou de bord. Aș vrea să spun că acest tablou de bord trebuie să îmbunătățească atât politica pentru consumatori, cât și politicile care au impact asupra consumatorilor în general. În general. Și trebuie să integrăm politicile privind consumatorii la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că aspectele legate de consumatori sunt abordate și la nivel național și la nivel european și aștept să revenim la această dezbatere și în viitor pentru a putea uh, intra în detalii. Mulțumesc și în încheiere cel de-al treilea raportor, domnul Bușoi. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului comisar Barnier și colegilor care au făcut aprecieri pozitive despre primul meu raport, dar și despre rețeaua Solvit în sine. Cred că Solvit este o soluție practică pentru consumatori și de aceea cred că ea trebuie îmbunătățită și promovată de către noi i de către statele membre pentru ca un număr cât mai mare de cetăeni europeni să tie despre existena solvit i să îi poată apăra drepturile recurgând la asistena solvit. cred că rezultatul la care am ajuns atât în comisia pentru piaa internă i protecia consumatorilor cât i în comisia pentru petiii este unul satisfăcător solvit este deja o reea care funcionează bine însă avem nevoie de soluii pentru câteva dificultăi pe care le întâlnesc atât cei care apelează la solvit cât i personalul acestuia i în raport se regăsesc o parte dintre aceste soluii altele au uh, fost puse în discuie în această dezbatere. mai mult decât faptul că trebuie o cretere a personalului în unele centre solvit pentru eficiena solvit personalul trebuie să fie unul calificat corespunzător i să beneficieze de formare privind normele pieei interne. tot la fel de important este ca personalul solvit să poată beneficia de asistena juridică atât din partea funcionarilor din administraiile publice cât i din partea comisiei europene dat fiind gradul de complexitate al cazurilor care ajung la cunotina solvit. uneori comisia europeană răspunde cu întârziere solicitărilor de asistenă juridică venite din partea personalului solvit ceea ce duce la unele întârzieri pentru întreaga procedură de soluionare a cazurilor. îi mulumesc domnului comisar barnier că s a angajat în faa parlamentului european că în cel mai scurt timp va face posibilă existena site ului www solvit eu. cred cu tărie dragi colegi că acest raport este un pas important spre ameliorarea funcionării solvit i de aceea rog toate grupurile să voteze în favoarea acestui raport. vă mulumesc mult! Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Busoy. Mulțumesc foarte mult, domnule Bușoi. Dezbaterea comună este încheiată. Voturile vor avea loc la ora 12. Uh, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnilor comisari. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Carlos Coelho privind circulația persoanelor aflate în posesia unei vize de lungă ședere.